se reia și uh, continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi și anume declarația Comisiei referitoare la hotărârea Curții Europene de Justiție din 8 aprilie privind păstrarea datelor. În primul rând, aș dori să-i dau cuvântul doamnei comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Bună seara, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a discuta această sentință de, care a avut loc în urmă cu câteva zile. Comisia salută claritatea adusă referitoare la validitatea directivei privind uh, stocarea datelor. S-au confirmat unele evaluări ale Comisiei din 2011 referitor la implementarea uh, directivei, pe care am discutat-o cu Comisia Libe în urmă cu 2 ani. Uh, Curtea a decis că această directivă nu corespunde principiului proporționalității și ar fi trebuit să ofere mai multe garanții. Alte elemente menționate de către instanță sunt accesul și utilizarea de către autoritățile naționale, definirea infracțiunilor grave, măsurilor de securitate a datelor, perioada de stocare și locația datelor stocate, precum și nevoia de a diferenția între persoane uh, în funcție de uh, proximitatea față de activități uh, având în vedere și protejarea profes secretului profesional. În același timp, instanța consideră că stocarea datelor în sine nu afectează esența drepturilor fundamentale, însă instanța a subliniat nevoia de a respecta principiul proporționalității și de a stabili condiții stricte pentru aceasta. Se recunoaște că trebuie că s-ar putea justifica anumite uh, restrângeri ale drepturilor fundamentale în interes general și anume combaterea infracțiunilor grave. În partea, de partea Comisiei am început o reflexie referitoare la nevoia eventuală a unei noi propuneri legislative care în orice caz uh, va, dacă este, va fi, va fi făcută de către următoarea comisie. La ora actuală, uh, prioritatea este reforma acestei directive, mai ales domeniul ce se aplică uh, forțelor de aplicare a legii. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc acum uh, domnul Weber, în numele PPE. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, în primul rând, în ceea ce privește sentința. Uh, Cred că această hotărâre arată clar că Europa a devenit mai matură. Politica decide, este corect așa, Parlamentul și Consiliul decid, însă o instanță ne controlează și este bine ca noi, ca legiuitori, să fim uh, controlați de către această instanță. Cetățenii, drepturile lor fundamentale sunt protejați prin Curtea Europeană de Justiție, iar legiuitorul nu este deasupra drepturilor fundamentale. Acesta este semnalul transmis și este un lucru cât se poate de pozitiv și doresc să subliniez acest lucru în calitate de deputat. Și instanțele naționale ar trebui să primească acest mesaj uh, cred că și către Curtea Constituțională de la Karlsruhe este un semnal că Europa și uh, instanțele la nivel european funcționează ni se uh, arată foarte clar cât de importante sunt drepturile și carta um, aferentă uh, și se subliniază dreptul la demnitate, libertate, um, inclusiv dreptul apoi la uh, protecția datelor personale, libertatea religiei și așa mai departe. Putem fi mândri Uh, de aceste uh, valori pe care le reprezentăm. Însă, stimați colegi, în continuare există o mare problemă și anume faptul că Europa este în continuare sub presiunea amenințărilor teroriste. Terorismul nu a dispărut de pe această lume, ci, din păcate, există. În continuare există mulți morți, în Europa au existat multe decesuri, de aceste decesuri sunt legate destine, familii de distruse, și cetățenii și statul, mă scuzat, are și sarcina să protejeze cetățenii de acest terorism. De aceea, numele PPE doresc să spun clar, amenințarea teroristă există în continuare. În ziua de astăzi, terorismul folose- se folosește de toate posibilitățile tehnice existente. Știm că bomba de la Madrid a fost declanșată printr-un telefon mobil Statul nu trebuie să fie lipsit de mijloace. Europolul uh, vorbește despre asta. Um, în Germania, uh, forțele de poliție vorbesc despre asta. Trebuie să avem uh, aceste date de legătură în, pentru a putea combate terorismul, deci considerăm că este nevoie de o revizuire așa cum spune doamna comisar, Curtea de Justiție permite să stocăm datele cetățenilor, însă este vorba de condițiile, cadru pentru asta. De aceea facem apel la Comisie ca în următoarele zile să vină cu o propunere în următoarele zile care să ia în considerare elementele menționate de Curtea de Justiție. Datele, cât timp pot să fie ele stocate? avem nevoie de o uh, uh, perioadă minimă de stocare, avem nevoie de o definiție a condițiilor în care există acces la aceste date și anume limitare la infracțiuni grave și avem nevoie și de um, de faptul că un judecător să judece asupra accesului. Doamna comisar uh, este în post până în octombrie. Uh, așadar, uh, fac apel la Comisie să lucreze cât se poate de rapid la o nouă propunere și să uh, o publice cât se poate de rapid. De ce este nevoie de o nouă propunere? Nu avem un cadru lipsit de reglementare. Legislațiile naționale sunt în vigoare și cine dorește să protejăm datele cetățenilor prin uh, dreptul european, cine dorește protecția datelor, trebuie și să fie pentru un cadru european pentru stocarea datelor, pentru că dacă nu, uh, vom vedea un fel de haos național, fiecare țară va crea propriile ei standarde și acest lucru nu poate să fie în interesul protecției drepturilor fundamentale. În primul rând, PPE-ul uh, respectă drepturile fundamentale, respectăm hotărârea Curții de Justiție, dar suntem de părere că avem nevoie de această directivă, astfel încât statul să aibă mijloace la dispoziție în lupta împotriva terorismului. Vă mulțumesc, domnule Weber. Acceptați o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Murphy? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și pentru că s-a acceptat cartonașul albastru. Am spus că terorismul e un instrument util și aș pune întrebarea dacă terorismul e un instrument util pentru un Eurogrup, pentru Comisie, pentru toți și în Europa care doresc să submineze drepturile democratice ale omului, drepturile omului, drepturile la viață privată și să utilizeze război împotriva terorismului ca pretext de a face acest lucru. Stimate coleg, nimeni nu um, abuzează de argumentul terorismului pentru a impune ceva. Dar nici nu putem ignora această amenințare teroristă. Uh, și nu putem să și trebuie să discutăm despre modul în care putem să-i găsim pe acești teroriști și să uh, protejăm uh, cetățenii. Ambele sunt valori cheie ale grupului nostru, protecția uh, drepturilor omului și lupta împotriva terorismului. Vă mulțumesc, doamna Intveld, are acum cuvântul. Oh, sorry. Uh, Mr. Moraes. Mă scuzați. pare rău, de fapt, domnul Moraes. I don't mind being confused. Nu mă deranjează să mă confundați cu doamna Intveld. Poate că spun lucrurile asemănătoare. Din numele grupului socialiștilor și democraților, directiva păstrării datelor, desigur că a fost adoptată într-o perioadă foarte dificilă, după cum am auzit, dar în numele grupului nostru salutăm această hotărâre judecătorească cu implicații profunde. Desigur că s-a adoptat într-un moment în care erau uh, atacuri teroriste, dar nu e singurul motiv pentru care această hotărâre judecătorească e importantă. Multe dintre acele chestiuni au existat în acea perioadă, iar acum sunt corectate și trebuie să recunoaștem acest lucru, iar grupul nostru face acest lucru. Hotărârea Curții Europene de Justiție recunoaște faptul că actualele reguli nu ating echilibrul adecvat între măsuri de securitate, permiterea activităților poliției, apărarea cetățenilor împotriva criminalității și apărarea uh, vieții private a datelor cu caracter personal, asigurându-ne că păstrarea datelor e întotdeauna proporțională cu riscul. Această hotărâre judecătorească spune că păstrarea datelor poate să aibă loc, că putem să contracarăm acele riscuri de securitate și terorism, dar nu putem colecta date în volum mare, după cum s-a întâmplat în trecut, date în vrac. Regulile nu au rezistat la testul drepturilor fundamentale E vorba de standarde ridicate de protejarea vieții private care există în cadrul legal european. Iată de ce această hotărâre judecătorească este de importantă. În epoca post-Snowden împiedică acum ca aceste date să fie păstrate prin încălcarea drepturilor fundamentale din Carta Europeană în ce privește regulile la viața privată. Orice încălcare trebuie să aibă o justificare clară să existe garanții clare și o definiție a infracțiunilor grave, scopul de acces la date și un sistem care să controleze accesul la date cu autorizare judecătorească. După această hotărâre, trebuie să vedem ce se va întâmpla de acum încolo. În Parlamentul European e o ocazie să subliniem față de Consiliu cât de important este să ajunge la un acord în legătură cu textul pachetului privind protecția datelor, mai ales directiva legată de organele de aplicare a legii. <clears throat> trebuie să tragem învățăminte. Parlamentul și-a exprimat deja poziția, iar etapa următoare în dezbatere este finalizarea adoptării acestei legislații. După revelațiile Snowden și după ancheta Comisiei Libe și rezoluția cu la supravegherea în masă. Din nou, suntem aici în Parlament, făcând apel la Consiliu să recunoască importanța pe care o are acest pachet legislativ și să avanseze rapid cu negocierile pentru a face dreptate Eh, și legat de această hotărâre importanța Curții Europene. Mulțumesc. Mulțumesc, până președintele, și acum doamna Intervent. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă atrag atenția la, asupra unui fapt. De foarte multe ori Consiliul e absent și e absent și acum. Și cred că asta e o porcărie. Consiliul este cel care în 2005 a presionat Parlamentul lui să accepte și să adopte această lege foarte repede într-o scurtă perioadă de timp și vedem acum rezultatul. E vorba de o lege proastă. Nu vreau să spun aici acest lucru, pentru că v-am spus așa, că am votat împotriva acestei legi. Însă poate că ar trebui să învățăm ceva din această experiență. Nu curtea ar trebui să desfacă ce am făcut noi prost ar trebui să avem politici corecte din punct de vedere juridic. Este răspunderea noastră ca politicieni. Nu numai uh, politici care să fie adoptate rapid, ci să fie corecte din punct de vedere juridic. Uh, apelul dumneavoastră, domnule Weber, pentru o altă legislație privind uh, stocarea datelor e prematură și înainte de a vorbi despre legislația națională, vreau să spun că am așteptat de ani de zile o evaluare corectă, o adevare, o evaluare reală și statele membre nu ne-au dat niciun fel de dovadă, nicio urmă de dovadă că lumea noastră este mai sigură acum, domnule Weber. Tocmai de aceea uh, această reținere masivă a datelor personale e considerată disproporționată de către curte și în primul rând aș vrea să aud care este evaluarea comisiei și vreau să știu dacă evaluarea comisiei este unanimă uh, impactul asupra legislației naționale. Se pare că ele nu sunt invalidate în mod automat și curtea spune că dacă fundamentul directivei nu este corect sau disproporționat, cum e posibil ca legislația națională care transpune legislația să fie proporțională. Cum anume se pot începe asemenea proceduri uh, inverse de uh, încălcare a legislației europene dacă statele membre refuză să aplice această legislație, cum s-a întâmplat în Olanda. În Olanda nici măcar nu există curte constituțională și atunci legislația națională continuă să fie în vigoare, iar datele respective sunt folosite de Europol, să zicem. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că și Europol încalcă legea? Și ce se întâmplă dacă firmele de telecomunicații refuză să continue să colecteze și să stocheze datele în conformitate cu legislația națională? Aș vrea de asemenea să știu ce care sunt consecințele altor programe de asemenea de colectare a datelor SWIFT, SWIFT Eurodac, uh, uh, registrul numelui pasagerilor, ce părere are Comisia? Uh, Comisia Europeană finanțează crearea unor baze de date pentru registrul numelui pasagerilor, iar 14 state membre fac acest lucru și apoi, domnule Weber, sigur, dorim ca oamenii noștri să trăiască în siguranță, dar cu legi care sunt realmente eficiente. Nu avem dovezi privind eficacitatea acestei stocări a datelor. Deci poate Comisia o să se gândească la o mai nouă abordare care să nu fie atât de intrusivă în viața cetățenilor. Mulțumesc! Acceptați un cartonaș albastru de la domnul Weber? Doamna Invelt, aștept, acceptați un cartonaș albastru de la domnul Weber? Stimată colegă, eu am spus că data trecută am fost de acord și uh, spre deosebire de colegii socialiști, mențin poziția. Directiva este corectă, însă avem nevoie de un nou echilibru. Dar vă întreb, dacă nu avem o nouă propunere a uh, Comisiei și nu ați spus dacă o doriți sau nu, dacă nu avem o propunere europeană, vom avea uh, haos la nivel național în sensul că vor exista prea multe legislații. Doreți, doriți o nouă uh, propunere sau nu doriți o nouă propunere? Aș, avea, aș dori un răspuns la această întrebare. Domnule Weber, problema este exact invers Cred că este inacceptabil ca statele membre să nu-și abroge legislația națională dacă încalcă drepturile fundamentale. Ce propuneți dumneavoastră este spălarea politicii, ca să zicem așa. Da, vrem ca oamenii noștri să trăiască în siguranță, așa este. Vrem uh, uh să avem legi care să ne ajute oamenii să trăiască în siguranță și aș vrea să am măcar o dovadă, domnule de Weber, ca, că dumneavoastră apărați reținerea aceasta masivă a datelor, că așa s-a întâmplat. Și vreau să fac un apel la comisie. Comisia să facă propuneri cu o nouă abordare, o legislație inteligentă care ne protejează cetățenii și respectă drepturile fundamentale. Mulțumesc foarte mult și continuăm cu doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii zece ani, am asistat o creștere deosebită a dorinței de a colecta metadate. Politicienii și ceilalți factori implicați nu și-au dat seama de măsura în care trebuie să apărăm uh, drepturile legitime ale cetățenilor. Acum a devenit foarte clar că legislația europeană cu privire la păstrarea datelor n-ar fi trebuit niciodată să fie adoptată în această formă supravegherea în masă trebuie să fie revizuită și foarte rapid. Cred că și acordul privind numele pasagerilor, PNR, este ilegal în forma actuală. Acest acord cu SUA, cu Canada, cu Australia și cu Corea de Sud. Cred de asemenea că a venit momentul ca și Comisia și statele membre, inclusiv uh, țara mea, să înființeze sisteme naționale de registrare numelui pasagerilor care să nu încalce regulile de protecție și de păstrarea datelor. Cred că e important de asemenea ca Uniunea Europeană să nu mai transmită informații despre tranzacțiile bancare către americani, pentru că se copiază, se stochează și se transmite mult prea mult. Serviciile secrete ar trebui, de fapt, să respecte într-adevăr drepturile fundamentale. Acesta e un act uh, normativ care nu poate fi reparat, e nevoie de o abordare cu totul nouă și cât mai rapid. Cred că este esențial să ne dăm seama de faptul că trebuie să se revizuiască complet acest act normativ. Pentru că altfel discutăm până ziua de apoi. Secretarul de stat olandez nu va putea să facă în 8 săptămâni. Pot să fac apel la firmele de telecomunicații să nu mai stocheze aceste informații legate de apelurile telefonice de mesajele e-mail. E o atitudine ridicolă din partea guvernelor și cred că este clar că nu o să ne apere de fapt cu eficacitate. Cetățenii o să ne dea în judecată în apărarea propriilor drepturi personale dacă noi nu facem ceva foarte pro. Mulțumesc. Doamna Ernst, sentința, hotărârea Curții Europene de Justiție este uh, în mod clar una dintre cele mai importante decizii ale ultimii ani arată că aderarea Uniunii Europene la Carta Drepturilor Fundamentale funcționează și că merită la nivel european să lupți pentru protecția drepturilor fundamentale. În numele grupului meu doresc să mulțumesc tuturor activiștilor de pe internet din Austria, Irlanda, dar și din alte locuri, celor care au um, depus această plângere. Această hotărâre Uh, pune în umbră toate celelalte hotărâri luate până acum de către instanțe naționale. Spune că directiva este um, practic directiva nu mai există, este invalidă uh, și nici nu mai poate fi reformată. Instanța spune clar că nu se că nici un, un uh, obiectiv nu justifică stocarea acestor date pentru că uh, această stocare reprezintă o um, încălcare a drepturilor fundamentale aproape tuturor cetățenilor. Iar uh, stocarea datelor trebuie să se um, restrângă numai la datele pur și simplu uh, cât se poate de necesare. Asta scrie în hotărârea instanței. Solicităm că toate regulamentele și directivele care prevăd un astfel de tip de stocare a datelor să fie revizuite. Este vorba de Europol, Eurodac uh, și altele Eurodac, de exemplu, uh, prevede și stocarea datelor unor uh, refugiați. Este rasism instituționalizat. Să folosim astăzi uh, oportunitatea pe care o avem pentru a spune clar că nu va exista un registru cu numele persoanelor la nivel european. Și în statele membre, fiecare reglementare care se bazează pe stocarea datelor uh, trebuie să fie eliminată, pentru că nu mai există uh, temei juridic la nivel european. Solicităm Comisiei să devină activă în acest domeniu și să înceapă proceduri de încălcare împotriva statelor care nu respectă asta un an, o, o lună după ce, uh, prin raportul nostru uh, referitor la NSA, uh, am condamnat acest tip de colectare de date, avem o nouă oportunitate și cred că putem transmite un mesaj clar. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vos, acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Hotărârea Curții Europene de Justiție este bună. Clarifică, pe de o parte, uh, referitor la uh, posibilitățile existente de a stoca date la ora actuală, se clarifică uh, limitele, însă eu nu pot accepta ca singura concluzie să fie uh, Uh, să nu mai avem niciun fel de propunere pentru uh, stocarea uh, datelor. Nu pot accepta asta pentru că situația amenințărilor este mai dură, mai gravă decât era până acum. Consider că există lacune de securitate și ele s-au văzut și au fost menționate și în dosarul SWIFT nu văd de ce aceste lucruri să nu fie valabile în Uniunea Europeană. Dar nu pot accepta și, pen, și faptul că în, din, în articolul 6 din Carta Drepturilor Fundamentale este, prevăzută, este prevăzut și un drept la siguranță, așa cum a constatat și Curtea. Iar combaterea infracționalității grave are ca scop uh, siguranța publică. Deci nu pot accepta o astfel de decizie și nu o pot accepta în plus pentru că aplicarea legii și urmărirea penală, monopol al statelor, în multe mii de cazuri nu va mai fi posibilă. Și asta este întrebarea, să trecem la o autojustiție în domeniul în care uh, statele nu mai pot uh, duce la bun sfârșit o urmărire penală. Uh, și din punct de vedere al statului de drept mi se pare foarte îndoielnic uh, să, ca statul să nu mai poată să ofere autorităților de aplicare a legii să uh, facă aceste urmăriri uh, în, penale și să ajungă la condamnări. Trebuie să cădem de acord asupra unui nivel de protecție cât se poate de ridicat, dar care să fie și proporțional având în vedere realitățile cu care ne confruntăm. Și nu avem asta. Este vorba și de, credibil- și de încrederea cetățenilor noștri în uh, poliție, în uh, uh autoritățile care se ocupă de urmărirea penală și, în general, în toate instituțiile statului și nu pot accepta această poziție pentru că nu sunt luate în considerare drepturile justificate ale victimele, victimelor. Le lăsăm singure. De aceea avem nevoie de acel echilibru menționat de Curtea Europeană de Justiție. Protecția datelor cetățenilor, pe de o parte, dar și uh, um, elucidarea unor infracțiuni. Uh, nu doresc să uh, fiu în situația să trebuiască să explic cuiva de ce nu folosim toate posibilitățile pe care le avem pentru a urmări în instanță infractori. Vă mulțumesc, domnule Fos. Acceptați uh, o întrebare cu cartonașul albastru? În regulă. Suntem în întârziere. Deci am să vă rog să uh, adresați pur și simplu doar o întrebare. Doamna Intveld, aveți cuvântul. Stimate domnule coleg, stimate EPP, implicați cumva că Curtea Europeană de Justiție nu s-a gândit și nu interesează siguranța cetățenilor europeni? Puteți, vă rog, să ne dați dovezi și aș vrea un răspuns la această întrebare. Puteți să ne dați, vă rog frumos, după 8 ani de când vă tot cerem asta, probe, dovezi ale eficacității stocării în masă de date cu caracter personal. Nu e vorba doar de date de la companiile de telecomunicații care au fost stocate, tot felul de date care n-au împiedicat uh, atacurile teroriste. Președintele te pe microfon. Question is from Madame Ernst. Aveți și o a doua întrebare din partea domnului Ernst. Da, uh, întrebarea mea merge în aceeași direcție. Dacă vă uitați, la punctul 59 din hotărârea judecătărească, vedeți că se spune foarte clar că uh, stocarea în masă a acestor date nu a ajutat la prevenirea terorismului. Și nu sunt eu cea care o spune și care scrie asta, ci acest lucru se regăsește în hotărârea Curții de Justiție. Vreți să spuneți în mod serios că uh, autoritățile de aplicare a legii nu uh, colectează niciun fel de date? da. Pe de o parte, toate aceste date de comunicare și uh, de legătură nu mai sunt uh, uh, existente și nu mai pot fi folosite astfel încât să se poată dovedi lucruri care mm, mm, și acest lucru să constituie probe acceptabile în instanță. Despre asta este vorba. Bineînțeles că pentru a uh, clarifica, pentru a elucida infracțiunile, se pot afla lucruri, dar important este să și aflăm ce s-a întâmplat uh, în trecut. Deci nu este vorba numai de uh, prevenirea unor infracțiuni, ci și urmărirea penală a unor infracțiuni. Apoi, în ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție, e bine, acesta este sarcina unei instanțe să se orienteze la, după drepturile fundamentale și după legislație și nu să se gândească dincolo de asta cum s-ar putea face lucrurile, pentru că nu regăsim în hotărâre limita, limita între uh, securitatea unei persoane și uh, stocarea datelor. Vă mulțumesc! Urmează domnul López Aguilar două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Acum uh, mai puțin de o săptămână, Curtea Europeană de Justiție, Curtea de la Luxemburg, a declarat incompatibilitate cu dreptul european uh, în privința acestei directive din 2006. Am uh, afirmat imediat ca jurist și ca președinte al Comisiei Libe a Parlamentului European că era o veste minunată pentru 500 de milioane de locuitori din motive juridice și din motive politice, sociale și democratice din motive juridice pentru că, de fapt, curtea a dat o sentință, o hotărâre foarte clară în care își afirmă angajamentul față de Europa a drepturilor omului, a drepturilor și libertăților. A spus foarte clar că dacă nu există proporționalitate și necesitate care să uh, justifice reținerea datelor, atunci acumularea sau stocarea masivă a datelor, așa doar în caz că, este incompatibilă cu fundamentele Uniunii Europene Europene. Curtea aplică de fapt ca parametru al valabilității dreptului derivat din Uniunea Europeană Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Deci își afirmă rolul ca tribunal constituțional al Uniunii Europene care este angajat față de drepturile fundamentale ale europenilor. Deci, din acest punct de vedere, al libertății și drepturilor cetățenilor europeni este o veste minunată politică, socială și democratică, se spune clar că cei care vor să reducă Uniunea Europeană la o discuție nesfârșită despre guvernanța euro, despre piața internă, despre criza financiară, deci cine vor să reducă Europa doar la o Uniune monetară și în cel mai bun caz la o Uniune economică, trebuie să știe că această Uniune uh, se referă exact la drepturile și libertățile cetățenilor europeni, se preocupă și le întărește deci trebuie să știm neapărat înainte de alegerile din 25 mai că mai avem o sarcină pentru a ne asigura și pentru a garanta drepturile cetățenilor europeni viața lor privată și confidențialitatea comunicării dintre ei nu numai la nivelul statelor membre, ci la, prin uh, protecția oferită de Parlamentul European. Președinte, de asemenea trebuie să ne asigurăm uh, Președintele, vă mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Aș dori să vă, întreb, să vă rog încă o dată să mențineți uh, timpul alocat. Doamna Latford este următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Hotărârea curții este un punct de cotitură pentru protecția cetățenilor din Uniunea Europeană și stabilește niște limite apropo de ce este acceptabil privind restrângerea libertății și asigurarea siguranței. Dezbatem acest lucru de 15 ani de când sunt eu în Parlamentul European și lucrurile au devenit și mai complexe într-o epocă a datelor uh, electronice și a comunicării electronice. Sunt liberal-democrată și sunt membra ALDE și m-am opus acestei directive în 2005 uh, aliniată la recomandările făcute de Alex Alvaro și de colegii mei din ALDE. Cum spunea Sophie Invelt, un exemplu clasic de spălare politică uh, care a fost susținut de președintele de atunci al Consiliului, care era Marea Britanie, care a împins neapărat uh, uh, adoptarea acestei legislații. Ministrul de interne britanic, Charles Clogg, a vrut acest lucru și acest mecanism de, uh, de, de reținere a datelor nu exista și nu a fost aprobat în Parlamentul Britanic, dar a fost cu ajutorul socialiștilor și PPE-ului a fost adoptat uh, la nivelul Parlamentului European și este un uh, exemplu absolut îngrozitor de spălare de politici, cum spuneam. Iar curtea a arătat că această reținere de date este nejustificată, este neproporțională și este o încălcare a drepturilor omului și în felul acesta însă suntem și noi răzbunați pentru poziția pe care am adoptat-o în 2005. Statele membre trebuie să revizuiască acum legislația națională pentru a se conforma hotărârii Curții Europene și sunt sigură că și instanțele naționale vor face același lucru Sigur că cetățenii europeni trebuie să fie protejați împotriva terorismului, dar nu trebuie să recurgem la această stocare uriașă de date. Asta înseamnă ce a spus curtea. Iar încălcarea gravă a drepturilor noastre prin această stocare masivă de date care merge mână-mână cu o supraveghere nepermisă, și care nu e monitorizată în niciun fel, nu poate fi justificată prin combaterea infracțiunilor grave și a terorismului. Nu putem invoca infracționalitatea gravă și terorismul pentru a încălca în felul acesta libertatea. Curtea a criticat uh, lipsa de nevoie, faptul că nu e necesară o hotărâre a unei instanțe pentru a putea avea acces la aceste date. De deci Curtea a apărat fără echivoc drepturile uh, persoanelor, drepturile individuale și în felul acesta va pune, să sperăm, uh, unui deceniu și jumătate în care supravegherea a fost numele jocului. Vreau să văd care sunt implicațiile în continuare pentru registrul numelui pasagerilor și pentru acordul SWIFT. Sper, uh, cred că putem fi mândri de activitatea Parlamentului European în acest domeniu care a dus la investigarea acestor practice Uh, de, mai ales de către domnul Moraes, care uh, într-un fel s-a răscumpărat pentru faptul că a votat în 2005 în favoarea acestei legislații. Președintele întrerupe pe vorbitoare. Trecem acum la doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor hotărârea din 8 aprilie, în urmă cu câteva zile, a Curții Europene de Justiție este um, o, o, o eliberare pentru 500 de milioane de cetățeni și pentru drepturile lor. Curtea Europeană de Justiție, după cum spunea doamna Sargentini, a decis împotriva fricii uh, și uh, nu putem decât să îi mulțumim pentru asta. Aș dori să mă refer la istorie. Cum s-a ajuns aici? În 2012, colegul Albert Steinhauser, împreună cu grupul de lucru pentru stocarea datelor, s-a hotărât să depună o reclamație în Austria împotriva stocării masive a datelor. A durat câteva luni, 11.000 aproximativ uh, de semnături au fost uh, adunate și a mea inclusă, și a fost cea mai uh, mare, cel mai, cea mai importantă și cea mai uh, mare uh, reclamație, plângere în instanță din Austria. A fost declarată admisibilă pe baza argumentelor menționate astăzi încălcarea sferei private, fără ca acest lucru să fie proporțional cu obiectivele prevăzute, combat, și anume faptul că se dorește combaterea terorismului, chiar dacă există cazuri individuale uh, este clar că uh, mijloacele nu sunt proporționale cu rezultatele. Aceste încălcări ale sferei private, după cum spuneam, nu sunt proporționale. Și mă bucur că Curtea Constituțională austriacă s-a adresat apoi Curții Europene de Justiție și aceasta a luat în considerare și a sprijinit uh, uh reținerile uh, exprimate de către cetățenii austrieci spunând că această directivă nu este legală și nu este eficientă, ceea ce înseamnă că și la nivel național prevederile trebuie să fie eliminate. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Urmează acum doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Da, directiva anulată pe 9 aprilie de către Curte această directivă a fost adoptată după atentatele la Londra și Madrid în 2009-2005. Lupta împotriva criminalității organizate are nevoie de măsuri pentru a apăra populația, dar nu orice fel de măsuri. Și Curtea de Justiție a remitit pe bună dreptate nevoia ca legiuitorul să respecte libertățile și drepturile fundamentale și principiile în materie, în special cel al proporționalității. Această directivă a instaurat o obligație disproporționată pentru operatorii de telecomunicații și cei care furnizau acces la internet de a păstra date generale privind originea, destinația, ora, durata, tipul de comunicare, tehnologia utilizată și localizarea. Este deci o supraveghere generală, generalizată în masă care a fost pusă în aplicare și știm în special după Comisie de anchetă cu privire la Prismul că nu este metoda cea mai adecvată. Serviciile de poliție însele spun acest lucru, doar abordările țintite sunt eficace. Iată de ce. Încercăm să găsim celebrul echilibru. ONG-urile au subliniat acest lucru pe vremea aceea, au denunțat, inclusiv în momentul transpunerii în legislația națională. Numeroase state membre, de fapt, au amânat uh, transpunerea din aceste motive. Mai multe curs constituționale din unele state membre au judecat această directivă ca fiind incompatibilă cu Constituția de acolo. Curtea Europeană a considerat că această directivă se amesteca în dreptul la respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal, punând sub semnul întrebării conservarea, utilizarea, amploarea datelor fără ca persoana să fie avertizată. E vorba de îngrijorări pe care mulți dintre noi le tot repetăm aici. Statele membre care au transpus aceste directive trebuie să suspende legislația fără întârziere. Dacă se face o revizuire, aceasta trebuie să fie la înălțimea ștachetei ridicate de Curtea Europeană. Se știe că, în special în această criză economică, respectarea uh, jurisprudenței trebuie să fie făcută cu același zel în materie de drepturi fundamentale. Sper că se va pune capăt derivei de securitate și represiune de mai mulți ani și, după cum s-a spus, și la adoptarea acordurilor SWIFT, PNR și altor acorduri cu SUA. Toate acordurile internaționale în acest domeniu trebuie să <clears throat> fie suspendate, după cum și legislația din Uniunea Europeană care aduce atingerea acestor drepturi. Măcar odată Uniunea și statele membre ar face să existe o coerență între declarații și fapte. Cetățenii europeni se vor bucura au nevoie ca valorile Uniunii Europene să fie respectate și să sperăm că vom avansa în această direcție. Președintele, mulțumesc și continuăm cu domnul Kelly. John. Mulțumesc foarte mult. Dacă am fost sau nu în favoarea acestei directive, nu contează. Trebuie să salutăm faptul că în Uniunea Europeană Curtea a analizat legislația independent și a dat o hotărâre care firește, pe care firește o salutăm și o preluăm ca atare. Pentru că în Irlanda, Curtea Constituțională din Austria s-au referit la acest lucru. Nu cred că nimeni nu trebuie să fie supărat de acest lucru, pentru că, în primul rând, în ceea ce privește ce vrem noi să realizăm este să asigurăm drepturile fundamentale ale cetățenilor. Și mai presus de orice, în Uniunea Europeană, unde vorbim de nevoia de a le respecta la nivel internațional. Această hotărâre ne arată cu degetul cumva dar lupta împotriva infracțiunilor grave și a siguranței publice, Curtea spune că prin adoptând această directivă, Uniunea Europeană a depășit limitele impuse de principiul proporționalității și de asemenea spune că interferența acestei directive cu drepturile fundamentale în chestiune nu este suficient de bine circumscrisă pentru a ne asigura că acest amestec se aplică strict acolo unde este necesar. Deci ce trebuie să facem? Să analizăm situația și să ne asigurăm că următoarea legislație nu trece dincolo de limite, iar oamenii uh, care folosesc mediul online să știe clar că datele lor sunt sigure iar cei care sunt acuzați că nu respectă legea fac tot ce trebuie, așa cum a cerut curtea. Și asta trebuie să facem acum. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este Madame Guillaume. Doamna, doamna comisar și stimați colegi, în ultimii ani Parlamentul a fost întotdeauna în întâi în lupta pentru protecția datelor cu caracter personal cu hotărârea de săptămâna trecută a Curții de la Luxemburg se arată că nu suntem chiar singuri în această luptă. Știu că e sprijinită și dumneavoastră. Curtea a confirmat legitimitatea obiectivului urmărit, păstrarea datelor cu caracter personal, dar a considerat în special că păstrarea sistematică, fără excepția datelor accesorii de comunicație ale tuturor utilizatorilor europeni, pentru o durată nedeterminată nu e proporționată. Lipsa de garanții în ce privește securitatea datelor, modalitățile de acces, condițiile de utilizare reprezintă o atingere extrem de gravă la viața privată a europenilor. Punctele slabele textului adoptat în 2005, într-un context aparte, după mai multe atentate, nu ne-a scăpat. Comisia Europeană, de fapt, a schițat limitele în evaluarea pe care a făcut-o. Trebuie de asemenea să arătăm că textul s-a învechit în evoluții tehnologice și în contextul Big Data, după cum vedem în comunicațiile um, în prezent um, ale cetățenilor. Ce consecințe să tragem? Această hotărâre este un semnal puternic la adresa Consiliului. Adoptarea unui pachet de reguli solide pentru protecția datelor cu caracter personal e mai necesar ca oricând pentru a apărea mai bine pe cetățenii europeni și a reface încrederea lor în instituțiile care lucrează pentru securitatea lor de zi cu zi. Scandalul NSA și ramificațiilor arătat că păstrarea datelor face obiectul unor abuzuri inacceptabile. Dacă lupta împotriva terorismului și criminalității grave rămâne o preocupare puternică, aceasta nu se poate face în detrimentul uh, vieții private a cetățenilor europeni. Europa nu poate să fie doar un slogan, Europa care apără, trebuie să devină fapt. Asta așteptăm de la viitoarea Comisie Europeană, care trebuie să propună în curând un nou text, cel puțin asta sperăm. Mulțumesc, spune președintele, și acum doamna Wikström, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Curtea Europeană de Justiție a uh, publicat hotărârea sa referitoare la stocarea datelor și ea este cât se poate de clară. Legislația din statele noastre membre trebuie să fie revizuită acum. Drept urmare, stocarea datelor trebuie să aibă loc numai în cadrul unei limitări clar, definite clar, conform acestei hotărâri modul în care sunt stocate datele acum este incompatibil cu drepturile și libertățile fundamentale, conform Curții de Justiție. Salut claritatea acestei hotărâri. Ea este cât se poate de lipsită de ambiguitate. Cu statele membre am, stabi am stabilit standardele foarte sus în ceea ce privește libertățile uh, cetățenilor și instanța trebuie să facă același lucru. Avem nevoie acum de o oportunitate de a îmbunătăți da, ă, legile în acest domeniu. Colectarea datelor trebuie să fie legată de infracțiuni. Colectarea datelor nu trebuie să, să aibă loc dacă nu există o suspiciune ă, justificată. Trebuie de asemenea ca statele membre să, um, să-și revizuiască legislația națională pentru a adapta la această hotărâre judecătorească. Și să mai ridică o întrebare. Vom, uh, fa, vom uh, reglementa um, uh, prin regulamente sau directive? Directiva trebuie să fie transpusă, regulamentul se aplică Uh, direct. Procedura este dificilă în cazul unei directive și trebuie verificat dacă transpunerea uh, s-a făcut în mod adecvat. Eu cred că ar trebui să alegem mai degrabă regulamentele. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să salut faptul că Comisia va rambursa Suedia Uh, Suedia a trebuit să plătească o amendă la un anumit moment uh, pentru că nu a transpus legislația la timp. Vă mulțumesc, domnul Schlitter. Acum două minute. Și eu uh, salut faptul că la 8 ani, după ce am pierdut votul acum, datorită Curții Europene de Justiție, am un rezultat. Metoda aceasta este costisitoare, e o tâmpenie, consumă timp și consumă și foarte mulți bani. Am pierdut 8 ani, 8 ani, dacă măcar am fi ascultat ce ne-a spus Oficiul pentru Protecția Datelor dar am ales să ignorăm acest lucru. Acum, din fericire, nu putem ignora hotărârea curții și vreau să fiu sigur că acum Comisia se asigură că toate statele respectă Carta Europeană a Drepturilor Statului uh, și hotărârea curții și se anulează toată legislația națională care încalcă hotărârea. Eficiența acestei metode este absolut ridicolă. Uitați-vă la studiile germane, 0,006% din cazuri care ar fi putut să folosească datele provenite din această stocare nu am reușit să punem capăt niciun fel de infracțiuni cu această măsură și a fost o încălcare a vieții private. Dar iată hotărârea curții. Curtea critică o serie de principii, de exemplu, cantitatea masivă de date colectate de toată lumea, de fiecare, date delicate, sensibile și este un pericol uh, privind accesul ilegal la aceste date. Asta e un risc și lucrul acesta este valabil și pentru SWIFT și pentru registrul numelui pasagerilor și pentru o serie întreagă de legi uh, naționale, cum ar fi o lege din Suedia. Trebuie revăzută toată situația. Cerem Comisiei să facă acest lucru uh, pentru că sunt foarte multe modalități ilegale de stocare a datelor și care încalcă hotărârea Curții Europene. Uh, cer Comisiei să ne dea un calendar care uh, să ducă la anularea legislației naționale. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Murphy. Mulțumesc. Cred că această decizie nu putea să vină la un moment mai potrivit. E un context unde există o conștientizare pe plan mondial asupra vegherii masive cu care ne confruntăm. Este un context în care atacul asupra vieții private, dezlănțuit de așa numitul război împotriva terorismului, a fost expus de acțiunile eroice ale lui Edward Snowden. Salut decizia Curții Europene de Justiție de a respinge acest act normativ. Mi se pare că reacția atâtor membri de aici e atât de ironică, pentru că, de fapt, grupurile lor au permis adoptarea în trei luni cu doar opt ani în urmă ei sunt cei care uh, spun acum că e bine, că e salutar și spun că trebuie să luptăm împotriva terorismului, ceea ce de fapt nu fac. Și așa salută ei hotărârea. Să nu uităm ce avem aici. E privatizarea lui Big Brother. Companii de telefonie care spionează foarte mulți oameni cu detalii de înregistrare privind localizarea, SMS-urile, e-mail-urile, utilizarea de internet și stochează timp de doi ani aceste date. Să nu uităm cui trebuie să-i mulțumim aici. Activiștii din întreaga Europa, inclusiv cei din Irlanda, pentru că s-au luptat, uh, au intentat un caz în instanță în Irlanda împotriva Digital Rights Ireland, punând sub semnul întrebării legislația irlandeză de păstrare a datelor. Să nu uităm că această chestiune nu e rezolvată. Toate țările care au adoptat legi naționale trebuie acum să fie contestate, deși de fapt nu ar trebui, comisia trebuie să se ocupe de asta, dar dacă nu, trebuie să existe o contestare de jos în sus cu mișcări, cu proces în instanță ca măsurile să fie proporționale. Trebuie să asigurăm că această victorie nu va fi pierdută. Și una dintre comentariile de la PPE de aici și ale purtătorului de cuvânt al Comisiei sunt foarte îngrijorătoare. Comisia a reacționat la sentință spunând că rămâne angajată să combată infracționalitatea și terorismul. Nu știu, de fapt, ce are asta de a face cu această sentință. Înseamnă că vom avea mai multe directive Big Brother antidemocratice de la UE sau uh, nu o să mai folosiți terorismul ca scuză să intrați în viața privată a oamenilor? Mulțumim, spune președintele. Acum domnul Werder Holzer. Mulțumesc. Hotărârea Curții Europene de Justiție este o, uh, un act de jurisprudență important. Un jurnalist german spune că s-a schimbat o eră uh, în protecția datelor în Europa. Protecția datelor private uh, a trăit un moment istoric, este clar. Este un, au fost învinși cei care credeau că stocarea masivă a datelor va duce la mai multă securitate. Instanța eh, constată că senzația de a fi veșnic supravegheat duce la lipsă de uh, siguranță în rândul cetățenilor. Directiva nu este compatibilă cu dreptul eh, european. Conform uh, judecătorilor, se încalcă principiile uh, proporționalității uh, și altele. Uh, sentința arată că instituțiile europene funcționează, însă este și un semnal de alarmă. Nu ar trebui pur și simplu să ne întoarcem la viața noastră de zi cu zi. Pentru legiuitorul european această hotărâre înseamnă că trebuie să o aplice și la o viitoare directivă trebuie să se asigure că cadrul este armoni armonic, armonios și că se fac diferențierile necesare. Trebuie de asemenea să răspundem și la uh, îngrijorările cetățenilor. Legiuitorul european însă trebuie să revizuiască directive pe cum uh, e-privacy, uh, dat, um, uh, prevederi precum SWIFT uh, și uh, datele pasagerilor. Și trebuie să facă acest lucru cât se poate de repede. În plus, statele membre și ele trebuie să își evalueze uh, Uh, legislația pentru că nu se mai pot baza pe acest temei juridic. Legile trebuie să fie adaptate, unele vor trebui chiar uh, abrogate. Este foarte clar însă că timpul stocării masive a datelor a trecut. Vă mulțumesc. Urmează acum doamna Hir. Doamnelor și domnilor, milioane de date ale unor cetățeni ar putea fi stocate pe un astfel de uh, stick USB. Să se știe cine a sunat pe cine și așa mai departe. Acest gen de colectare a datelor din partea uh, a unor cetățeni uh, nevinovați acum și-a găsit sfârșitul. Fiecare dintre noi uh, este suspectat și nu se poate așa ceva, trebuie spus foarte clar. Iar eu solicit Comisiei să își ceară scuze la cetățenii, față de cetățenii europeni pentru faptul că a spionat ani de zile ceea ce se întâmpla în viața acestor cetățeni care nu erau vinovați de nimic. De nimic. Ceea ce este șocant este faptul că uh, Uh, nici măcar nu s-a uscat cerneala pe această hotărâre și, uh, și colegii de la PPE deja solicită o nouă directivă. Este incredibil, domnule Weber, cum călcați în picioare drepturile cetățenilor. Nu se poate și nu mai puteți să ne uh, faceți teamă cu teroare și infracțiuni. Germania este un exemplu foarte clar. Ehm, noi, cei eh, de la FDP, Partidul Liberal din Germania, am împiedicat ehm, această colectare ehm, masivă a datelor, iar eh, în același timp poliția a făcut o treabă foarte bună. Spuneți că avem nevoie de aceste date pentru a-i proteja pe cetățeni, dar nu avem nevoie de asta, nici la nivel național, nici la nivel european. Vă mulțumesc, urmează doamna Zipăl, două minute. Mulțumesc. Curtea Europeană de Justiție a abrogat practic directiva europeană pentru uh, colectarea, stocarea datelor. Libertățile și drepturile fundamentale sunt de importanță uh, uh, prioritară. Curtea Europeană de Justiție spune clar că obiectivul uh, directivei nu justifică stocarea datelor tuturor persoanelor. Curtea Europeană restabilește așadar principii importante precum drepturile fundamentale și prezumția de nevinovăție. După hotărârea Curții Europene de Justiție rămâne o singură întrebare. Comisia va face o nouă propunere sau stocarea datelor pur și simplu Uh, nu va mai avea loc. Însă, în primul rând, de fapt, se pune o altă întrebare. Dacă directiva europeană nu este compatibilă cu dreptul european și cu Carta Drepturilor Fundamentale, acest lucru nu este valabil și pentru modul în care a fost ea transpusă în statele membre? Mie mi s-ar părea logic ca acum toate legislațiile de transpunere să nu mai fie aplicate. Și acest lucru este valabil și pentru celelalte sisteme de colectare a datelor, Smart Border, datele pasagerilor, SWIFT și așa mai departe. Având în vedere dezbaterile actuale referitoare la protecția datelor uh, de către uh, și stocarea datelor de către domeniul economic, dar și de către state, practic nu mai putem controla cum sunt stocate datele. Deci trebuie din nou să clarificăm cum putem să sprijinim libertatea și în era digitală. Avem nevoie de o reîntoarcere la valorile noastre comune, la principiile noastre de democrație și stat de drept. Europa trebuie să o ia de la capăt în acest domeniu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! O așteptăm pe doamna Gomes acum. Se pare că nu. Începem cu procedura intervențiilor spontane. Urmează domnul Tarabela, un minut. Doamnă comisar, domnule președinte, în hotărârea sa, Curtea Europeană a arătat că această directivă este o ingerință gravă în drepturile fundamentale, în respectul vieții private și respectul datelor private și nu se limitează la cele necesare. Și sunt de acord cu stocarea acestor date nejustificate în timp nelimitat este inacceptabilă și este nevoie de re redactarea directivei ca și a legislației naționale care o transpune. S-a spus același lucru și despre registrul numelui pasagerilor, că unde se colectează date în detrimentul respectului vieții private și acum putem să punem sub semnul întrebării acestor uh, acorduri. Suntem pe cale de a semna un acord de liber schimb uh, cu um, Statele Unite care, cu Statele Unite care manipulează cum vrea datele personale. Protecția datelor este o valoare centrală a societății noastre și asta înseamnă că dacă nu facem acest lucru, negăm dreptul la viața privată a cetățenilor europeni. Doamna, domnul Engström acum. Mulțumesc, domnule președinte Curtea Europeană de Justiție la notă de faptul că această directivă este ilegală, încalcă drepturile omului și, prin urmare, a fost declarată invalidă, a fost retrasă. Dar, desigur, că avem și multă legislație națională de implementare a acestei directive. Din păcate, toate acele legi sunt încă în vigoare. Doamna comisar Malmström, aveți responsabilități față de statele membre Statele membre, desigur, trebuie să respecte drepturile omului și, deci, doamnă comisar Malmström, aș vrea să știu ce veți face dumneavoastră ca să vă asigurați că aceste țări abrogă legislația cât de curând posibil. De exemplu, propria noastră țară, Suedia, care e un exemplu foarte bun. Pentru că noi am introdus această legislație ca și alții. Deci ce va face Comisia ca să se asigure că această legislație este abrogată cât de curând posibil în statele membre? Și apoi e vorba de acordul SWIFT care încalcă exact aceleași principii care au fost uh, menționate aici de Curtea Europeană. Stocarea în volumare de date cu caracter personal. Comisia va asculta în fine ce a spus Parlamentul, pentru că eu de mai multe ori i-am cerut doamnei comisar m-am spus să suspende acolo dosit cu SUA. Președintele, mulțumesc. Și acum aș vrea să o invit pe doamna Gomes, timp de un minut. Obrigado, Sr. Presidente. Deve ter havido uma confusão de eu nu domnule președinte. A fost o neînțelegere. Aș dori uh, să salut uh, hotărârea instanței, pentru că nu are un efect numai asupra directivei, ci asupra unui întreg domeniu de legislație. Directiva este abrogată, dar și legislațiile naționale trebuie să fie adaptate. Există efecte asupra SWIFT, asupra negocierilor cu Statele Unite referitor la protecția datelor și este clar că trebuie să ne asigurăm că Statele Unite vor respecta uh, dreptul și vor uh, permite căi de apel pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei comisar Malmström. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Cum spuneam, Comisia salută această hotărâre a Curții Europene de Justiție pentru că reflectă foarte bine criticile uh, pe care l-am avut și noi în propria evaluare acum câțiva ani. Evaluăm toate implicările acestei uh, hotărâri. E nevoie de timp și trebuie să facem acest lucru împreună cu juriștii. Sunt deja însă câteva lucruri clare. În primul rând, cum spuneați cu toții, declarația de invaliditate uh, intră în vigoare imediat după ce a intrat în vigoare. Deci suntem, revenim la situația dinainte de intrarea ei în vigoare, adică dinainte de 2006. Comisia a retras plângerea împotriva Germaniei și uh, de asemenea vom plăti și uh, acele amenzi plătite de Suedia Sigur, uh, statele membre nu sunt direct implicate în această hotărâre. Fiecare stat membru trebuie să vadă dacă trebuie să-și modifice legislația. Fiecare jurisdicție națională trebuie să uh, vadă dacă legislația națională respectă drepturile fundamentale. S-au pus întrebări despre tratatul cu Statele Unite și registrul numelui pasagerilor. Sigur că evaluăm și reevaluăm situația dar dacă aceste acorduri sunt revizuite regulat și au suficient de multe garanții, nu vedem să existe vreo legătură între aceste acorduri și hotărârea curții, dar probabil vom reveni. Iar în ceea ce privește directiva europeană privind uh, registrul numelui pasagerilor propusă de comisie, aceste două chestiuni nu sunt comparabile. Directiva europeană propusă se referă la toate chestiunile aduse în discuție în hotărârea uh, curții privind stocarea datelor, pentru că uh, regul, reglementează foarte clar accesul la date și e vorba de experți specializați, utilizarea datelor se referă numai la combaterea infracțiunilor grave și a terorismului și reținerea datelor este interzisă fără o justificare. Suntem gata, cum spuneam, să colaborăm împreună cu dumneavoastră, cu următorul Parlament, privind propunerea aceasta de registru numelui pasagerilor european și uh, vrem să întărim această propunere uh, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene a adoptat un document care va fi o inspirație pentru noi. Ce se va întâmpla? Nu știm ce se va întâmpla, nu putem să facem ceva în următoarele câteva zile, pentru că e nevoie de o evaluare foarte atentă dacă urmează o nouă propunere legislativă și îți spun dacă, trebuie să țină seama de rezultatele cu hotărârii curței, ca și de protecția datelor personale și reforma lor care a fost discutată. Acum câteva săptămâni discutam de programul Post-Stockholm și spuneam că uh, vom revizui această directivă uh, care a fost redactată înainte de hotărârea curții, ținând cont de reforma protecției datelor personale. Și dacă, subliniez dacă, va exista o propunere pentru o, o nouă directivă privind stocarea datelor, vom ține cont de cele spuse de curte și lucrul acesta va fi abordat în cadrul legislativ normal cu participarea totală a Parlamentului European garantând astfel calitatea acestui instrument legislativ. Însă e prea devreme, vom reveni la această chestiune după ce vom fi analizat toate aspectele juridice ale acestei probleme. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă comisar. Încheiem dezbaterea pe marginea acestei chestiuni. Următorul punct este declarația vicepreședintelui Comisiei, înalta reprezentantă a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, privind drept, libertățile religioase și diversitatea culturală. Primul vorbitor este domnul Curculas în numele Consiliului